îmbunătățirea sănătății materne, ma, mamei, promovarea egalității între sexe și uh, acordarea de puteri superioare femeilor. Este, există țări în care practica este ca femeile să fie subordonate tatălui, apoi soțului și apoi chiar fiului. Uh, Este uluitor că în secolul 21 există o limitare a fertilității în anumite zone ale lumii. Familiile aleg să aibă mai puține uh, mai puțin copii din cauza poverilor financiare. Aceste uh, practici au uh, produs nu doar o cotă mult mai mare de bărbați cu comportament antis, potențial antisocial, ceea ce ar putea să amenințe stabilitatea socială, dar are un impact negativ și asupra fertilității și determină o rată crescută a mortalității la femei. De aceea trebuie să înțelegem uh, condițiile și cauzele acestui fenomen și să acordăm și să eliminăm toate stimulentele care uh, sunt acordate pentru uh, acest fenomen. Uniunea Europeană trebuie să susțină îmbunătățirea nivelului de educație, ocaziilor de uh, locuri de muncă și așa mai departe. Trebuie să cooperăm cu autoritățile locale, regionale și naționale pentru a avea niște politici publice mult mai puternice pentru a eradica aceste practici. Uh, este de asemenea important să se aplice legislația în ceea ce privește discriminarea împotriva femeilor și trebuie să se aplice și uh, legislația actuală. Trebuie să avem un rol mai puternic în aceste țări și Comisia trebuie să susțină implementarea acestor politici legate de securitatea personală și de problemele de educație și orice alte măsuri proactive. Lumea nu trebuie doar să-și maximalizeze uh, investițiile în capitalul uh, de femei, dar trebuie să le dea și dreptul de a se naște. O să vă dau și câte detalii tehnice. Având în vedere uh, calendarul foarte strâns la Comisia Competentă pe Fond, la FAM, uh, Votul trebuie să, trebuia să aibă loc astăzi. Este programat pentru această după amiază între orele de fapt după ora 16. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pe 22 mai și am primit 20 de amendamente și vă mulțumesc tuturor pentru propuneri. Cred că textul acesta poate contribui la schimbările necesare pentru a eradica aceste practici barbare și vă mulțumesc încă o dată. Vă stau la dispoziție dacă doriți să discutăm mai mult despre aceste practici. Și vă mulțumesc foarte mult uh, tuturor colegilor și secretariatului. Am avut uh, o colaborare foarte bună în timpul acestui proces. Mulțumesc, domnul Mitchell. Mulțumesc, doamnă președinte, și îi mulțumesc, doamnă Crețu, pentru acest raport. În această dimineață pe BBC s-a spus că uh, autoritățile chineze au salvat un uh, băiețel dintr-o țeavă de canalizare și cred că n-ar fi apărut la știri dacă vorbeam de o femeie. Asta e realitatea și e destul de șocantă. Mă bucur să văd că raportorul a subliniat faptul că ONU a estimat că până la 200 de milioane de femei lipsesc din lume din cauza uh, infanticidului și uh, a avorturilor bazate pe sex. Este extraordinar și este la fel de șocant să vezi că oamenii sunt pregătiți să dea interviuri și să discute acest fenomen ca și cum ar fi un lucru normal. Sper ca acest raport să crească conștientizarea, pentru că sexismul și uh, avantajele materiale percepute sunt elementele de bază, sunt cauzele de bază. În țări precum China și India, um, băieții sunt uh, mai importanți din punct de vedere economic și se consideră că aceștia vor avea grijă de părinți la bătrânețe și vor avea locuri de muncă mai bine plătite. În anumite părți din Asia nu mai există suficiente femei pentru căsnicie, pentru căsătorie și acum uh, au început să fie răpite fetițele din alte regiuni pentru a fi forțate să se căsătorească în aceste regiuni. Uh, este într-adevăr o problemă uriașă și mă bucur că în sfârșit începem să ne ocupăm de ea. Haideți să încercăm să ajungem la un acord în ceea ce privește genericidul, dincolo de elementele cu care nu suntem de acord. Pentru că dacă începem să avem o poziție polit- politică, asta o să ne uh, divizeze și aș dori să nu facem acest lucru. Uh, am supus un amendament care solicită o analiză necesară pentru motivele economice care contribuie la aceste practici de selecție a sexului și, de asemenea, am depus un amendament care solicită o protecție socială mai mare pentru aceia din țările în curs de dezvoltare pentru a reduce povara economică și pentru a eradica preferința pentru băieți. N-ar părea să există o legătură directă, dar am discutat despre asigurare, asigurare pentru recolte, asigurare de sănătate și așa mai departe. Pentru că realitatea este că pentru unele dintre aceste familii care au moștenitori, faptul că au un moștenitor băiat este poli, polița lor de asigurare. Și tocmai trebuie să facem tot posibilul pentru a elimina acest tip de mentalitate. Și mă bucur să văd uh, Comisia a discutat cu oamenii de știință care au scris pe această temă și a preluat îngrijorările pe care le-am exprimat și eu și alții pentru a putea să pună la dispoziția oamenilor un alt tip de asigurare, astfel încât să nu mai consideră că este necesar sau obișnuit sau normal să prefere un băiat în locul unei fete. Îi mulțumesc raportoare pentru acest raport și sper ca în plen să putem evita uh, divergențele politice și să ne ocupăm pur și simplu de acest subiect uh, de genericid, pentru că chiar am putea să facem o diferență dacă ne străduim. Mulțumesc, domnul Cashman. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu, Corine Crețu, pentru un aviz excelent care merge direct la țintă așa cum a spus și Gay Mitchell, ne reamintește de cifrele alarmante. Dar în loc să extrapolez, aș vrea să revin un pic înapoi, să ne gândim la o viață, la acea viață care tocmai a fost aruncată la gunoi, tocmai pentru că este de sex feminin. Alegerea uh, sexului este, uh, nu poate fi apărată din punct de, punct de vedere moral Pentru că există zone în lume în care femeile sunt în continuare proprietatea bărbaților și ale, a familiei și sunt subjugate în culturile lor uh, pe diverse pretexte. Sunt de acord cu Gay Mitchell. Nu există niciun motiv care să poată apăra o asemenea abordare. Corina ne-a reamintit de impactul uh, acestor trei obiective ale mileniului. Dacă femeile nu se nasc, atunci cum pot să fie să ajungă la egalitate cu bărbații? Salut și faptul că ai pus accentul pe necesitatea de legislație, pentru că avem nevoie de legislație împotriva selecției acesteia. Și sunt de acord cu Gay Mitchell ar trebui să lăsăm elementele care ne despart deoparte. Trebuie să fim uniți pe această temă. Parlamentul trebuie să fie uh, ascultat și auzit cu o singură voce. Și de-abia aștept să supunem acest aviz la vot. Din păcate, nu o să fiu aici în această după-amiază, dar Corina beneficiez de întregul meu sprijin. Tot gândeam la asta uh, aseară, pentru că pe prima pagină a fiecărui document scrie uniți în diversitate. Suntem uniți în diversitate, dar uh, apoi suntem și divizați în unitate. Deci, haideți să fim uniți de această dată. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu eh, delar, Eu, också tacka... Domnul Gustafson. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului este un, o propunere excelentă de aviz și sunt perfect de acord cu ceea ce au spus antevorbitorii mei. Este un exemplu înspăimântător al sistemului patriarhal care ne domină societatea. Așa cum a spus și domnul Cashman, acest lucru are legătură cu faptul că bărbații își arogă dreptul de a lua decizii în ceea ce privește corpul femeilor și asta afectează drepturile uh, omului și accesul femeilor la drepturile omului. Și este absolut incredibil că aceste lucruri se întâmplă în continuare. Este îngrozitor. Asta are legătură și cu dimensiunea socială și cu modul în care societatea este structurată și este important să subliniem acest lucru. Lipsa, spre exemplu, a unui sistem de asistență socială, uh, nivelul crescut de sărăcie și această structură de putere patriarhală care are o marjă de manevră mult mai mare în aceste împrejurări, care nu ar avea aceeași marjă de manevră în alte societăți și în alte împrejurări. Uh, vedem că există acest sistem patriarhal în multe țări din lume, dar în anumite împrejurări și în anumite zone se exprimă, dacă se poate spune așa, mult mai clar decât în altele. Deci, în acest context, este foarte important să analizăm drepturile femeilor de a decide asupra propriului corp și să considerăm că aceste drepturi sunt fundamentale în toate contextele, în toate împrejurările și tocmai de aceea trebuie să votăm într-un mod care să sprijine dreptul femeilor la propriul corp și să eliminăm orice fel de limitări ale acestui drept pentru că limitările sunt neacceptabile. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Newton Dan. Mulțumesc, domnul președinte. Eu fac parte din delegația la Parlamentul Indian. Și este fascinant pentru că nu doar uh, mergem la un parlament federal în New Delhi, dar am aflat că acest parlament este foarte slab și că statele din India fac practic tot ce vor și influența de la centru este foarte slabă. Este de fapt o analogie puternică cu UE, dar e un alt subiect pentru o altă zi. În urmă cu doi ani am mers uh, într-un sat în uh, uh, regiunea central-sudică să vedem modul în care fondurile UE au contribuit la reducerea numărului de copii sclavi și l-am felicitat pe unul dintre organizatori care mi-a spus, da, am făcut acest lucru, dar există 100.000 de alte sate în India de unde încă n-am ajuns. Deci este o, pro- o problemă profundă. Anul trecut am fost în Patna, în nord-estul Indiei, care este cel mai sărac stat din India și, din ce am văzut, într-adevăr, este foarte sărac. Și în primăria capitalei am avut o discuție care a inclus uh, și această problemă a creșterii populației, a creșterii demografice și a infanticidului. Și ni se spusese deja la New Delhi că nu există o politică la nivel uh, de țară în ceea ce privește creșterea populației. Nici măcar nu încercăm să, crește, să controlăm acest fenomen de creștere demografică și asta e o problemă. Dar în discuția de la primărie am, stăteam în spatele sălii și uh, o doamnă foarte educată um, stătea chiar lângă mine și atunci când am început să discutăm despre infanticidul uh, fetițelor, uh, mi-a spus că n-am găsit uh, încă vreun bărbat care să fie dispus să facă chestia asta, ceea ce mi s-a părut destul de înspăimântător. Deci, cu alte cuvinte, este o problemă cu rădăcini adânci, în special în uh, India, acolo fie, unde fiecare sat și fiecare oraș face ce vrea, în urma secole de tradiție. Deci, pe bună dreptate facem acest raport, dar va dura ceva timp până când vom uh, reuși să schimbăm atitudinile în zona rurală a Indiei. Mulțumesc, doamna Meissner. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte în calitate de raportor din umbră pentru ALDE. Nu pot decât să sprijin spusele colegului meu referitor la India. Cred că are deplină dreptate pentru noi, ca europeni, e foarte clar care este sistemul nostru de valori valori pe care dorim să le aplicăm în cooperarea cu alte țări, țări care gândesc altfel și care au culturi cu totul diferite, lucruri care nu simplifică lucrurile. Aș dori să-i mulțumesc doamne Crețu pentru raportul ei și nu pot decât să mă alătur uh, antevorbitorilor mei, cu siguranță suntem uniți în diversitate și va trebui să dăm dovadă și de unitate în acest caz, să lăsăm deoparte disputele între partide, pentru că acum e foarte important să procedăm, să înaintăm uniți pot să vă spun că în cooperarea noastră de dezvoltare cu țările în curs de dezvoltare încercăm din răsputeri să împiedicăm aceste practici uh, care pun capăt vieților uh, bebelușilor fete, practici răspândite în Asia și în alte țări, unde femeilor li se acordă o valoare inferioară. Dacă nu ar exista acolo o populație feminină insuficientă, un lucru constatat deja, cu siguranță acelor țări le-ar merge din punct de vedere economic mult mai bine Știm care sunt capacitățile femeilor. Femeile joacă un rol important în dezvoltare, dar înainte de toate, pentru a face asta, trebuie să supraviețuiască, trebuie să poată primi educație, pentru ca apoi să poată juca un rol important în societate. Știm cât de important este rolul nostru pentru a încerca să le explicăm și celorlalți, pentru ca ei să înțeleagă lucrurile în tocmai ca noi și să ne sprijine în acest efort. Cred că trebuie să continuăm să luptăm din răsputeri în acest sens. Am înaintat două amendamente. În primul rând, mă refer la unul din obiectivele de dezvoltare ale mileniului, acela al echității între sexe și a eliminării practicii avortului țintit pe fete. Este un obiectiv uh, decisiv în uh, activitatea noastră pentru dezvoltare am subliniat că e vorba nu doar de căsătoria uh, copiilor, ci și de căsătoria forțată. Este foarte important să mergem cu toții pe o singură direcție, să votăm împreună, nu să facem afirmații generale avortul nu poate fi permis, ci trebuie să mergem țintit pe avortul uh, direcționat împotriva fetului de sex feminin. În plus, trebuie să avem grijă să uh, nu punem bețe în roate activității ONG-urilor, ci trebuie să venim în completarea acestor uh, societăți. Da, văd că doamna președinte deja pune capăt intervenției mele. Am terminat, mulțumesc. Se vrea că... Mulțumesc. Subiectul este într-adevăr pasionant, dar deja suntem în întârziere și avem uh, uh multe de făcut astăzi. Îi dau cuvântul doamnei Greza acum. O să fiu foarte succintă. Evident, uh, intervenția, uh, intervențiile făcute au reamintit uh, necesitatea de a ne dedica sănătății femeilor. Aceștia sunt factori indispensabili dezvoltării și cred că este dificil pentru că este o muncă de lungă durată și trebuie să facem totul pentru a sprijini campanii de amploare în societatea civilă. Sprijin de asemenea ceea ce s-a spus în ceea ce, în ceea ce privește căsătoria forțată. Uh, această noțiune de avort selectiv, uh, în privința ei vreau să rămân uh, prudentă, pentru că dreptul la avort pentru grupul meu este un drept inalienabil pentru toate femeile din lume. Deci trebuie să fim foarte atente să nu cădem în capcana acestei idei de a respinge dreptul la avort. Mulțumesc! Mulțumesc, dar acum cuvântul uh, doamnei Virginie Rame pentru uh, două minute. <laughs> Uh, dear Chair, um, I'm Zhivka Petkova from External Action Service, and we agreed. Mulțumesc. Eu sunt un reprezentant al Serviciului de Acțiune Externă și mă ocup împreună cu Comisia de acest subiect. Având în vedere că timpul e limitat, aș dori să îi mulțumesc doamnei Crețu pentru raport și recomandările incluse în raport, recomandări foarte importante. Aș dori să vă spun că anul 2015 este foarte important în ceea ce privește uh, toate subiectele legate de violența împotriva femeilor, în forurile internaționale, în organizațiile internaționale. Și mă bucur că domnul Gustafson, președintele Comisiei FAM e prezent în sală. În multe societăți, faptul de a te naște fată sau băiat poate juca un rol important când vine vorba de educația primită sau poate chiar determina viața sau moartea. Genericidul se înregistrează în multe colțuri ale lumii unde părinții consideră că fetele sunt o povară economică. S-a vorbit de China, India și în raport se prezintă și alte țări. În urma cadrului strategic european pentru drepturile omului și democrație, Uniunea Europeană consideră problemele legate de gen și problemele legate de copii ca probleme importante. Avem o abordare de jos în sus, unde delegațiile europene, la fața locului, elaborează strategii de țară. Problemele de gen au reșit uh, ca prioritare în cazul a 109 delegații. Înțelegem uh, problemele conturate în raport. Genericidul este un subiect foarte important. Vorbeați de cooperarea cu organizațiile internaționale. Dați-mi voie să subliniez că colaborăm de aproape cu toate structurile ONU Lucrăm aproape cu ONU Femei, cu care am semnat uh, un memorandum de înțelegere anul trecut. La ora actuală elaborăm un program de lucru care să dea rezultate concrete în colaborare cu ONU Women, ONU Femei. Avem de asemenea un comitet uh, de inițiativă care se concentrează asupra problemelor legate de violență împotriva femeilor și copiilor. Doamna președinte intervine. Mulțumesc. Comisia dorește să intervină. Aveți două minute. Nu, se pare că reprezentanta Comisiei nu dorește să ia cuvântul. Continuăm. Îi dau cuvântul doamnei Crețu pentru a conchide. Thank you very much. As I said before, uh, uh, I think it... Mulțumesc foarte mult. După cum spuneam înainte, cred că e un subiect foarte important și aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru amendamentele dumneavoastră și pentru contribuțiile dumneavoastră. Cred că acest fenomen, o practică barbară, este um, un fenomen pe care trebuie să-l abordăm cât se poate de repede și care să-i punem capăt uh, după cum spunea și Comisia, e important uh, să continuăm pe calea cooperării internaționale, dar e foarte important și ca Uniunea Europeană să stabilească un program de cooperare în, cu fiecare țară în parte După cum uh, menționați, uh, problema ține de mentalitate. Aceasta e greu de schimbat în uh, două pagini ale unei rezoluții. Trebuie însă să continuăm să facem eforturi, și să abordăm acest subiect zi de zi și sperăm că vom reuși în cele din urmă să concretizăm această schimbare schimbare de care depinde viața milioane de oameni, femei, femei care au dreptul să se nască, să ducă un trai decent și să ducă o viață bună. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc! De cet après-midi, ce raport, avec ses, ses... Mulțumesc, vă reamintesc că vom vota în această după amiază acest raport. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi proiectul de aviz competentă în fond este Comisia FAM. Avizul vizează sănătatea și drepturile sexuale și ale reproducerii. Domnul raportor este domnul Michael Cashman. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să-l văd pe domnul Gustafson în sală de la Comisia FAM dar și pentru că colaborez cu dânsul în cadrul Comisiei la nivel înalt pentru egalitate de gen. După cum spuneam și înainte, nu trebuie să confundăm drepturile, drepturile femei, nu trebuie să le permitem ca bărbații să-și impună opinia asupra drepturilor femei. Acest aviz e un aviz la care lucrăm de mult, un subiect firesc având în vedere profilul comisiei noastre. Dați-mi voie să încep cu începutul. Drepturile de sănătate și sănătate reproductivă sunt drepturi umane fundamentale și pe acest principiu se bazează avizul meu. Sunt drepturi recunoscute în multe tratate internaționale și cred că noi, în Uniunea Europeană, ar trebui să eliminăm acele concepte care ne separă, ci și ar trebui să lucrăm uh, pentru o definire mai bună a acestora. Sunt drepturi care vizează fete, băieți, tineri și tinere care ar, ar trebui să poată să își folosească propria sexualitate după cum consideră potrivit. Aceste drepturi uh, fundamentale țin de reproducere, de dreptul de a naște sau nu, țin de viață, de moarte. Refuzul acestor drepturi poate provoca moartea femeilor, poate provoca infectarea bărbaților și femeilor cu boli transmisibile sexuale. Sunt drepturi ce țin uh, de continuarea vieții, cât și de punerea uh, și de terminarea acestei vieți. Rezultatele se traduc într-o comunitate mai productivă, mai unită, un acces îmbunătățit la servicii de sănătate, inclusiv drepturi de sănătate și sănătate reproductivă, educație sexuală, contribuie la diminuarea ratei mortalității în rândul nou-născuților și în cazul mamelor, așa cum spunea doamna Crețu mai devreme, și contribuie la consolidarea rolului femeilor în societate. După cum uh, tocmai am auzit, există 200 de milioane de femei care nu s-au născut. Există în continuare un sfert de milion de femei care își pierd viața la naștere în fiecare an asigurarea accesului la planningul familial poate diminua mortalitatea infantilă cu o trăime. Este o strategie de politici publice extrem de eficientă. Informația referitoare la drepturi și consolidarea acestor drepturi. Ce înseamnă accesul la informații referitor la drepturile sexuale și de reproducere? înseamnă acces voluntar la avorturi mai sigure, la mijloace contraceptive și la tratamente preventive HIV. Încă o dată, fără discriminare. Și înseamnă, de asemenea, doamnă președinte, accesibilitate, un acces economic și adecvat pentru fiecare individ. Cred că acordarea unui rol mai important tinerilor în acest proces uh, joacă un rol esențial în uh, atingerea progresului în acest domeniu. Aceste practici țin și de subiectul abordat mai devreme, și anume preferința acordată fiilor, acea um, alegere înainte de nașterea sexului urmașului. Cred că deja mi-am exprimat părerea în acest sens. Drepturile reproductive trebuie așadar promovate, aplicate și întărite la nivel european, dar și în dialogul politic cu țările partenere. Comisia Europeană trebuie să sprijine eforturile făcute de organizațiile care reprezintă societatea civilă, eforturi pe care le depunem și noi, eurodeputații și statele membre. Aceste programe sunt ținta unor atacuri care vin atât din exterior cât și din interior. Eforturile făcute de comisie în ceea ce privește acest subiect sunt adesea puse sub semnul întrebării și atacate. Cred așadar că aceste instrumente ar trebui dotate cu resursele necesare și să beneficieze de expertiza necesară în țările respective pentru că doar așa vom putea garanta aceste drepturi pentru populație. În concluzie, este extrem de important ca Uniunea Europeană să joace un rol fruntaș în creionarea cadrului post-2015 și cadrului pentru cooperare. Avem nevoie de o abordare bazată pe drepturile omului și Uniunea Europeană ar trebui să dea un exemplu prin propriile programe uh, și în cadrul întâlnirii ONU din septembrie. Voi înainta amendamente care să reflecte acest raționament și sper că vom putea adopta, după cum spunea domnul Mitchell, un aviz constructiv care să fie integrat în um, raportul pe care îl va adopta Comisia Competentă pe Fond FEM. La sfârșitul zilei, provocările sunt diferite, dar cred că obiectivele sunt aceleași. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Ultima dată am depășit un pic timpul, cred că de această dată însă pot fi mult mai succintă pentru că sunt absolut de acord cu cele spuse de domnul Cashman. Într-adevăr, acest raport se leagă foarte bine de cel de dinainte. E vorba în acest caz de accesul la sănătate, la educație pentru femei și bărbați și în teose, pentru tineri. Mi se pare un subiect decisiv având în vedere situația în țările în curs de dezvoltare cu care colaborăm și dacă vrem să îmbunătățim îmbunătățim situația acestor țări. Mi se pare interesant că domnul Cashman spunea că această strategie este extrem de eficientă din punct de vedere al costului. Este cât se poate de adevărat dacă reușim să păstrăm uh, copilul încă de la naștere într-o bună stare de sănătate și mama, dacă în timpul sarcinii are acces la bune servicii de sănătate, uh, cresc astfel șansele ca acel copil să ducă o viață bună, fericită, să devină un adult sănătos. Lucru în avantajul tuturor. Iată, sprijin absolut uh, cele spuse de domnul Cashman. Mulțumesc, doamna Grez, aveți cuvântul. Merci, euh, madame la présidente. Mulțumesc, președintă îi Mulțumesc încă o dată domnului Cashman pentru că susține acest subiect. Câteodată uh, cifrele spun mai mult decât un discurs, așa că o să menționez trei. 222 de milioane de femei nu au acces la contraceptive, 4 milioane și jumătate de sarcini nu sunt dorite de mamă în fiecare an și la 11 minute câte o femeie moare în urma unui avort făcut în afara spitalelor. Aceste cifre sunt foarte grăitoare. După părerea mea, în instituția noastră există uh, multe directive referitoare la sănătate, dar uh, de natură foarte generală și până la urmă niciuna nu ia în considerare sănătatea sexuală și reproductivă cu excepția luptelor um, uh, și eforturilor de combatere a bolilor, cum ar fi SIDA. Și cred că aceasta este ocazia pentru a promova ideea aceasta a sănătății sexuale și reproductive și încă o dată îi mulțumim domnului Cashman. Mulțumesc, domnul Gustafsson. Uh, Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu toate laudele pentru domnul Cashman. E foarte greu să îl depășesc pe domnul Cashman. Iată de ce voi fi cât se poate de succint. Sunt pe deplin de acord cu spusele dumnealui și cred că acest proiect de aviz e unul excelent. Mi se pare foarte important să urmăm direcția propusă de domnul Cashman. E vorba de drepturile femeilor de a dispune de propriul corp, de a hotărâ pentru sine fără a fi prizonierele unei capcane patriarhale care să stabilească cum ar trebui să-și folosească femeile corpul. Sunt uh, de acord cu multe din ideile prezentate de domnul Cashman. Mi se pare important să vorbim de drepturile la avort, drepturi fundamentale în ceea ce privește drepturile femeilor, dar nu trebuie să ne limităm la acestea. Drepturile de sănătate sexuală și reproductivă includ multe alte nuanțe. Iată de ce sunt foarte mulțumit de această propunere, o salut. Urmează domnul Pițilides. Da. E... Mulțumesc, doamnă președintă. Glosa μου και θα είμαι πολύ σύντομος γιατί ο... Am să fiu cât se poate de succint pentru că domnul Cashman a făcut o treabă excelentă, lucru pentru care îl felicit și deja colegii care au luat cuvântul înaintea mea au spus tot ce aveam practic de spus și eu. Doream doar să subliniez cele spuse de domnul Cashman și anume că părerile altora nu pot fi impuse. Cred că în grupul meu Uh, politic uh, există persoane care s-ar putea să reacționeze la anumite idei prezentate în acest uh, raport. <clears throat> Noi respectăm părerile celorlalți atâta timp cât acestea se limitează la propria lor persoană și nu încearcă să le impună asupra altora. Cred că dacă și domnul Cashman e de acord cu această idee, putem să ne punem cu toții de acord uh, Mulțumesc, domnul Gărânz, aveți cuvântul. Merci, euh, felicitations aussi au... Mulțumesc, felicitări raportorului. Aș avea o întrebare, totuși. Ne puteți clarifica situația Fondului Națiunilor Unite pentru populație în acest domeniu, UNFP? PA, după părerea mea, face o treabă foarte bună aici. Comunitatea internațională, de altfel, recunoaște acest lucru, cu excepția uh, câtorva perioade când a fost atacat de acțiunile au fost atacate de Statele Unite, total neîntemeiat. Uh, se spunea că promovează nașterea ca mijloc de control în China. S-a dovedit a fi o falsă ipoteza aceasta. Mai mulți dintre noi, acum câțiva ani, am sprijinit rolul pe care îl joacă UNFPA. Nu am informații concrete în ceea ce privește impactul acestei organizații în prezent, dar cred că suntem de acord în comisia noastră mai ales că Organizația Națiunilor Unite face foarte bine ceea ce face în acest domeniu și trebuie să vedem dacă există suficiente fonduri și în ce măsură Comisia contribuie la buna funcționare a acestei instituții. Mulțumesc! Serviciul de Acțiune Externă, doamna Jefka Petkova, are două minute acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim pentru raport și pentru recomandări. Așa cum am spus deja, sugestiile referitoare la rolul delegației UE sunt extrem de importante. Le-am luat în considerare în strategiile noastre de țară privind drepturile omului. Activitatea cu societatea civilă rămâne una foarte importantă și vreau să subliniez un lucru menționat deja aici, Uh, perioada de după 2015, obiectivele de dezvoltare a mileniului. Consiliul de Miniștri pentru Afaceri Externe se întâlnește astăzi și unul dintre subiecte este exact acesta pe care îl discutăm astăzi aici și probabil că își vor arăta sprijinul pentru platforma în Beijing de acțiune și platforma de acțiune a conferinței naționale privind populație și dezvoltare și um, rezultatele acestor discuții. Am avut uh, un rezultat foarte bun în ceea ce privește discuțiile privind uh, sănătatea sexuală și reproductivă. Negocierile au fost destul de dificile însă și poate că da, e mai bine să dau cuvântul serviciilor comisiei pentru a prezenta, pentru a contura proiectele în acest domeniu. Uh, no, just, just to summarize that we have number of projects. Există o serie de proiecte în um, diferite țări pe uh, drepturile sexuale și ale reproducerii. Merci beaucoup. Euh, la Commission, si elle souhaite prendre la parole. Mulțumesc. Comisia, aveți două minute dacă doriți să luați cuvântul pentru a ne prezenta punctul de vedere. Doamna Turit Consuic. Uh, Turit Consvik is actually not here, so I'll take the... Colega al cărei nume l-ați spus nu este aici, dar o să vorbesc eu. Mulțumesc foarte mult pentru acest document. În comisie există sprijin total al uh, implementării programului de acțiuni și avem mai multe programe care se desfășoară la nivel național. Principala modalitate de a sprijini sănătatea este să oferim sprijin sistemului sanitar din statele membre pentru a asigura buna funcționare și suficient pe, sprijin pentru resursele umane. Agenda pentru schimbare sprijină în totalitate această abordare. 20% cel puțin din fonduri sunt alocate pentru sănătate și sectoarele sociale. În ceea ce privește programele în derulare, avem, de exemplu, o serie de eh, programe care se desfășoară cu organizațiile societății civile în multe din țările în dezvoltare, consolidarea eh, capacității organizațiilor de a se structura, de a oferi servicii în eh, domeniul drepturilor sexuale și ale reproducerii, familiei, promovarea comunicării în domeniu. De asemenea, sprijinim direct UNFPA. De exemplu, avem un program de uh, sprijinire a drepturilor sexuale și reproducerii cu UNFPA, accentul punându-se pe uh, accesul la produse și servicii din domeniul sănătății femeilor. Mulțumesc, domnul Cashman, pentru a încheia. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, mulțumesc colegilor pentru intervenții și pentru sprijinul arătat. Nu cred că trebuie să mai intru acum în detalii. Doamna Grace ne-a uh, subliniat cât de amplu este acest subiect, cât de multe probleme sunt și cât de multe vieți se pierd din aceste motive. Lucru care sunt în totalitate de acord. Acum este momentul să trecem la acțiune și cred că summitul pentru perioada după 2015 ne oferă ocazia să ne pronunțăm într-un singur glas Domnul Gustafsson are dreptate. Trebuie să uh, e, încercăm să schimbăm aceste structuri patriarhale. Fie că e vorba de culturi propriu-zise sau mentalități, ele trebuie să fie schimbate. Domnul Cuțalidis, mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Sunt de acord cu dumneavoastră și ca să nu fie nicio îndoială am să spun uh, lucrurile cum sunt uh, în calitate de ateist renăscut. Eu uh, apăr dreptul la religie și la credință personală. Uh, Uh, este unul dintre cele mai personale lucruri pe care le, poate simți un om. Sunt de acord, dar acest drept nu trebuie impus asupra altora, mai ales că atunci când facem acest lucru, diminuăm drepturile persoanelor care sunt uh, subiectul acestor impoziții. Sper că putem face un pas înainte, să recunoaștem diferențele care pot exista între noi, să respectăm credințele uh, oamenilor și să le lăsăm în sfera privată. Charles, ai dreptate uh, că ai menționat aici uh, activitatea UNFPA. Într-adevăr, sunt atacați, resursele le sunt atacate, mai ales din partea Statelor Unite ale Americii. Uh, în ceea ce privește fondurile uh, și din partea părții de uh, extremă dreapta a Partidului Republican, dreapta evanghelică, îmi place să o numesc. Deci, uh, eu cred că ar trebui nu neapărat să ne unim forțele, dar să ne alăturăm lor și să ne asigurăm că ceea ce fac, viețile pe care le salvează, ajutorul pe care îl oferă femeilor, bărbaților, copiilor, să ne asigurăm că acest lucru poate să continue, mai ales acum când sunt atacați. Și asta trebuie să vină din partea Consiliului, Comisiei și Parlamentului, care să se alăture lor și să spună de ce este esențială și așa de importantă această activitate. Termenul limită pentru amendamente cred că este vineri, nu sunt sigur. Uh, dar oricum aș vrea să mulțumesc în special asistentului Reno pentru ceea ce a făcut pe acest dosar. A ajutat foarte mult. Adesea, în public, când comitem greșeli, dăm vina pe alții și uh, acum eu vreau să spun că dacă lucrurile sunt așa de bună cu acest raport, asta se datorează consilierii minunate pe care o primesc. Je vous rappelle que le délai de Amendamentele pot fi depuse până pe 4 iunie la prânz și votul va avea loc pe 9 iulie. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. Un schimb de păreri referitor la proiectul lui de aviz pe un raport nelegislativ afet și drept privind corupția din sectorul public și privat, impactul asupra drepturilor omului în statele terțe. Raportorul nostru de aviz este domnul Kaminski. Din păcate, nu ne poate prezenta proiectul, nu este aici. Domnul Ian Sadrail îl va înlocui și îi dăm cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președintă. Încă o dată Vreau să îmi cer scuze în numele domnului Kaminski, nu a putut să ni se alăture, dar am să încerc eu să-l înlocuiesc și să am o intervenție cât mai succintă posibil, fiindcă această problemă pe care o abordăm în acest proiect de aviz nu reprezintă o noutate pentru nimeni. Toată lumea, cred, este conștientă de problema corupției în ceea ce privește fondurile publice, corupția mai ales în ceea ce privește ajutorul umanitar și de dezvoltare oferit de Uniunea Europeană statelor terțe. Vorbim de niște sume foarte mari care în fiecare an se pierd în fluxuri ilicite sau care sunt deturnați în diverse țări, fonduri care sunt ascunse în conturi offshore și în alte părți ilegale, cu toții cunoaștem situația aceasta, uh, ne-am confruntat cu ea de multe ori în trecut și probabil acest lucru va continua și pe viitor. Și putem spune că e o problemă suficient de gravă pentru a o aborda încă o dată și a încerca să ne pregătim și să venim cu niște propuneri concrete uh, axate în special pe responsabilitate și transparență în ceea ce privește utilizarea ajutorului european pentru dezvoltare și umanitar. Trebuie să vedem cum uh, se comportă și uh, companiile care au acces în aceste țări. Există o serie de propuneri care vin din partea domnului Kaminski pentru Comisie. Trebuie să cerem Comisiei Europene și Comisiei de Afaceri Externe uh, să își introducă în moțiunea de rezoluție aceste prevederi și să spunem că sistemul acesta al corupției slăbește instituțiile de stat și cere instituțiilor să-și îndeplinească obligațiile care țin de drepturile omului, în special drepturile economice și sociale ale persoanelor marginalizate și cele mai defavorizate. Sugerează de asemenea că trebuie să cerem Comisiei pentru Afaceri Externe să recunoască faptul că prin corupție se alocă ă, greșit resursele, ilicit și atunci obiectivele de reducere a sărăciei se pierd și uh, este unul dintre barierele în calea atingerii obiectivelor mileniului. Trebuie să subliniem că corupția este un fenomen global și uh, are o dimensiune internă și una externă. De asemenea, trebuie să notăm că există o creștere îngrijorătoare a volumului scurgerilor de capital din țările în curs de dezvoltare Uh, veniturile reprezintă 2% din aceste fluxuri, fluxuri ilicite și, de asemenea, consideră că lupta împotriva corupției este o parte integrantă a unor eforturi mai ample de promovare a unei bune guvernări, fiind definită în Agenda 2011 drept una dintre prioritățile principale pentru schimbare. Încă o dată aceste propuneri care vin din partea domnului Kaminski nu reprezintă ceva nou. Problema este una cu care ne-am confruntat și în trecut și uh, cred, sau mai degrabă domnul Kaminski crede că subiectul este unul grav și că trebuie încă o dată abordat trebuie să acționăm și comisia noastră trebuie să sugereze adoptarea unor măsuri mai concrete la nivel european și la nivelul altor comisii responsabile, în special AFET. Cam atât pentru început și încă o dată îmi cer scuze că domnul Kaminski nu a putut să ni se alăture pentru a-și prezenta proiectul de aviz. Mulțumesc! Mulțumim! Are acum cuvântul reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă, domnul Șvan, dacă aveți un comentariu de făcut. Mulțumesc. O să am și eu o intervenție scurtă. În urma raportului domnei Ana Gomes, care a fost prezentat în Comisia Droa ieri, și a proiectului sau avizului prezentat de domnul Kaminski, aș vrea să fac câteva observații. În primul rând, subiectul este într-adevăr unul foarte important și suntem într totul de acord cu el în esență. Corupția reprezintă o amenințare gravă la adresa integrității guvernelor, administrației, societății în primul rând, în al doilea rând, corupția este un fenomen uh, care se manifestă la scară globală, evident, și de aceea Uniunea Europeană este uh, activă și uh, în ONU în acest sens. UE și statele membre se angajează în continuare să promoveze ratificarea și implementarea Convenției ONU împotriva corupției. Mecanismul de revizuire care a fost creat în 2009 în această convenție consolidează eforturile noastre comune, după părerea noastră. Sprijinim și um, activitatea grupului de lucru deschis interguvernamental uh, care se ocupă de prevenirea corupției. La nivel european, dat fiindcă nu avem alături de noi colegi de la DigiHome, aș vrea să subliniez gama largă de activități care au fost uh, inițiate de comisie, în special prin pachetul anticorupție din 2011. Și în încheiere, aș dori să Mă refer în același sens la ceea ce se spune în al treilea paragraf al avizului. Uh, se menționează acolo faptul că UE exportă corupția. Însă ar putea să nu fie cea mai bună formulă de text posibilă, pentru că Există totuși niște măsuri foarte stricte la nivelul Uniunii Europene și la nivelul statelor membre pentru a evita acest lucru și în acest sens Uniunea Europeană se poate considera un pionier în eforturile anticorupție. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Gotes Lastra. Sí, disculpe, presidenta, lamento profundamente no haber, no haber estado en el... Îmi cer scuze, doamnă președintă, că nu am putut uh, participa de la început la această discuție, dar trebuia să mă alătur unui grup care vizita Parlamentul. Știți că se mai întâmplă așa ceva, nu se prevede suficient timp pentru astfel de activități. Am să încep prin a-l felicita pe domnul raportor pentru acest raport. Aș vrea de asemenea să-mi spun părerea pe acest subiect. Serviciul de acțiune externă, de altfel, s-a pronunțat în aceeași direcție, s-a menționat prevenirea corupției, uh, pedepsirea acesteia și cred că asta este principalul obiectiv. Lupta împotriva corupției este o provocare și cred că statele pot să combată acest fenomen dacă sunt unite. Corupție într-adevăr, duce la încălcarea drepturilor omului, la pierderi de vieți și uh, afectează întreaga planetă. Sumele care sunt transmise ar fi suficiente pentru a ajuta populația uh, dacă ar ajunge acolo unde trebuie. Există uh, multe persoane care nu au dreptul să, să, să mănânce, să trăiască în anumite părți ale planetei din aceste motive. Corupția cauzează dezechilibre economice, dezechilibre la nivelul moralei sociale și lupta împotriva uh, corupției trebuie să existe peste tot. Nu trebuie să existe impunități, trebuie să existe cooperare între state pentru a putea fi eficienți în domeniu. Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției trebuie să fie aplicată pe deplin și asta cât mai repede. Trebuie să existe transparență, responsabilitate, acestea sunt elementele cheie. Uh, trebuie să ne alăturăm eforturilor făcute de Comisia Europeană și de aceea uh, Vrem transparență prin actele delegate și Consiliul nu prea pare să înțeleagă mesajul și de asta s-a ajuns la blocajul la care s-a ajuns. Trebuie să existe cooperare, trebuie să avem o poziție comună dacă vrem să avem uh, un impact cu lupta împotriva corupției. Trebuie să consolidăm capacitatea Parlamentului, a societății civile, Trebuie să creștem nivelul de responsabilizare și e esențial în lupta împotriva corupției să ne axăm pe politicile pentru dezvoltare. Economia uh, poate să fie uh, folosită ca armă împotriva corupției în țările în curs de dezvoltare și aș vrea să uh, rog domnul, pe domnul Kaminski să consolideze aceste poziții în cadrul raportului său. Avem instrumentul pentru dezvoltare și guvernanța fiscală, acțiunea împotriva fraudei fiscale internaționale pentru a, a uh, lupta împotriva corupției. Trebuie să ne unim forțele și să acționăm împreună în Uniunea Europeană și pe plan internațional pentru a combate corupția legată de uh, industria extractivă generalizarea corupției împiedică aplicarea drepturilor omului în anumite locuri și Uniunea Europeană trebuie uh, să uh, aibă un impact, să insiste pe o bună guvernanță în afara granițelor sale și să ceară transparență. Mulțumesc, comisia are cuvântul. Avem doi reprezentanți, deci dumneavoastră alegeți cine intervine. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru acest aviz foarte concis pe relația dintre corupție și drepturile omului. În aviz se subliniază elementele cheie și faptul că e nevoie de acțiune atât pe plan intern cât și pe plan extern la nivel european. În ceea ce privește abordarea UE și lupta anticorupție, aș vrea să subliniez câteva elemente referitoare la activitățile de dezvoltare și cooperare, la care s-au referit parlamentarii. Lupta împotriva corupției este un element cheie și contribuie la o mai bună guvernanță democratică și în dezvoltare durabilă și combaterea sărăciei. Combaterea este un subiect complex, așa cum uh, au spus parlamentarii astăzi și așa cum se spune și în aviz, și are impact asupra instituțiilor și cetățenilor și asupra mult, uh, diverselor procese de la nivelul societății. Corupția, așa cum se spune în aviz, afectează sume imense de bani care sunt uh, deturnate către activități ilegale, uh, resurse care de fapt erau um, destinate altor scopuri uh, și sunt folosite acum pentru altceva decât combaterea sărăciei. În ceea ce privește politicile europene și poziția UE, există un cadru pentru bună guvernanță și procese democratice în Uniunea Europeană, care combate și corupția și acest lucru s-a spus în agenda pentru schimbare și comunicarea din 2011, lucru menționat și în aviz de, alți, de altfel. Corupția nu trebuie să fie combătută în uh, acțiuni izolate, ci uh, trebuie să fie legată de guvernanța democratică Trebuie să abordăm această problemă ca parte a eforturilor comune pentru statul de drept, descentralizare, democratizare, gestionarea finanțelor publice și așa mai departe. Și exact asta face Uniunea Europeană, atât în acțiuni individuale, cât și în uh, guvernarea integrată din uh, diferite sectoare operaționale. Pot să vă dau și exemple, dacă doriți, uh, în ceea ce privește la acțiuni concrete, dar știu că nu am mult timp la dispoziție, așa că vreau să subliniez legătura aceasta dintre lupta corupției, împotriva corupției și uh, procesul de integrare guvernamentală. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Saradil pentru a trage concluzii. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. Sper că domnul Kaminski va putea veni data viitoare și va putea lua parte la dezbaterile și negocierile ulterioare în ceea ce privește formularea exactă a acestui aviz. Înțeleg că nimeni nu neagă aici că este o problemă serioasă și ăsta este un semnal pozitiv. Suntem obligați să rezolvăm această problemă și tocmai asta înseamnă că vom putea ajunge la un rezultat pozitiv în ceea ce privește acest aviz. Încă o dată, mulțumesc foarte mult și sunt convins că domnul Kaminski va putea să-și continue această activitate și mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, vă reamintesc că termenul limită de depunere a amendamentelor este 4 iunie la prânz și votul va avea loc pe 24 iunie. Trecem acum la punctul 14, situația drepturilor omului în regiunea Sahel. Evenimentele uh, triste de joia trecută din Niger, uh, atentatele uh, executate de kamikaze și soldate cu mai multe decese și cu o lere de ostateci, ne reamintește problema drepturilor omului uh, și a securității în această regiune strategică, care este una din uh, cele mai sărace din lume uh, pentru că și deși în ciuda resurselor uh, naturale importante, majoritatea locuitorilor trăiesc într-o sărăcie lucie și uh, nedemnă de angajamentele noastre de a combate această sărăcie. O să discutăm acum raportul de uh, aviz, pentru un proiect de aviz uh, al colegului Roata pentru un raport de inițiativă pentru a FEDROA. Vă dau cuvântul, uh, domnule Roata, pentru a ne spune în linii mari uh, care este proiectul dumneavoastră de aviz. Mulțumesc, doamna președinte, domnilor eurodeputați, uh, SAE și drepturile omului în Sahel fac Uh, obiectul unui raport din proprie inițiativă al uh, Comisiei AFET și noi vom transmite și noi un aviz. Mai întâi vreau să spun că sunt mândru că am fost ales să fiu raportor pe acest dosar, care este și complex și pasionant. Sper să mă ridic la înălțimea uh, acestui subiect și contez pe voi să veniți cu contribuții. Conflictul din Mali a proiectat pe scenă o regiune care deocamdată nu atragea atenția foarte mult comunității internaționale. Și uh, s-a descoperit uh, că această zonă uh, a Sahelului, o zonă care este supusă riscului, o zonă geografică și geopolitică care se confruntă cu instabilitatea economică, politică și umanitară Așa cum ați spus și dumneavoastră, este regiunea cea mai săracă din lume. 18 milioane de persoane suferă de foame. Uh, peste un milion de copii suferă de malnutriție. Cota de, rata de mortalitate infantilă uh, se ridică la 500 de, mii de copii în fiecare an. Și totuși Sahelul este o regiune bogată în resurse uh, uraniu, petrol, gaze și așa mai departe. Resurse care, prin exploatarea lor, ar putea să transforme economia Sahelului într-una dinamică, ceea ce nu se întâmplă. Imaginea Sahelului este una tragică și realitatea nu este frumoasă. La nivelul drepturilor omului, traficul cu ființe umane este la ordinea zilei. Terorismul este pretutindeni. Vă reamintesc um, atentatele kamikaze din Niger și foarte recent uh, problemele cu armata nigeriană. De asemenea, avem trafic de arme, trafic de droguri și trafic cu copii. Traficul de droguri aduce 900 de milioane de dolari pe an, ceea ce reprezintă 0,2% din PIB-ul întregii Africi Occidentale. În ceea ce privește luarea de ostatici, asta aduce vreo 70 de milioane de dolari pe an grupurilor teroriste prin organizații uh, teroriste ca Admin Bocaram sau altele fac ca teroarea să fie la ordinea zilei. Putem să ne gândim că putem să definim lucrurile astfel. Este o zonă uh, bogată din punct de vedere al resurselor, dar instabilă din punct de vedere strategic și trebuie să acționăm și trebuie să luăm măsuri concrete pentru a ajuta. ONU cu MISMA și Uniunea Europeană cu uh, Uh, trupele trimise în Mali se angajează în zonă, dar asta nu ajunge, trebuie să mergem mai departe. Trebuie să ne gândim la următorii 20 de ani, pentru că dacă nu acționăm pe planul securității și dezvoltării și al respectării drepturilor omului, atunci alergăm practic către o catastrofă. Eu m-am axat pe doi piloni principali, axa de securitate și cea a respectului drepturilor omului uh, statele uh, sărace și numeroasele drumuri uh, comerciale, precum și legăturile între organizațiile teroriste, fac ca Sahelul să fie o pepinieră pentru aceste organizații. Și trebuie să înțelegem că, dacă, că nu poate exista dezvoltare fără securitate și problematica legată de securitate și siguranță uh, este indispensabilă la punerea în aplicare a, și la confirmarea politică a dezvoltării. Trebuie să reamintim că autoritățile locale și guvernamentale ale acestor țări trebuie să elaboreze politici care să lupte împotriva traficului de persoane, în special de copii, traficului de droguri și traficului de arme, pentru că mai bine de 2 milioane de arme circulă prin Sahel și stabilitatea statală este vizată. Depinde de noi să dăm un exemplu și să oferim o soluție de durată. Trebuie să venim cu o abordare euro-saheliană care să fie coordonată și asta este și a doua abordare pe care o am, este respectarea drepturilor omului în principal uh, femeilor, pentru că vorbim aici despre mutilare genitală, despre căsătorie forțată și așa mai departe. Deci trebuie să le oferim protecție, educație și să luptăm împotriva uh, muncii la copii, trebuie să luptăm împotriva strămutării populației, trebuie să luptăm pentru securitate și pentru crearea uh, unor condiții de viață normale. Și dacă securitatea și drepturile omului uh, progresează și sunt respectate, atunci vom uh, putea avea o politică de dezvoltare. Dar trebuie să nu uităm că există în continuare nenumărate probleme în aceste state și trebuie să ajutăm populația lor să iasă din, uh, din sărăcia extremă. În 2011, UE a publicat strategia pentru dezvoltare pentru regiunea saheliană, care se concentrează pe siguranță și dezvoltare, pentru că nu merge una fără alta. Și am citit că de la începutul 2000, ă, anului 2013 am trimis un reprezentant special pentru ă, reuniunea, pentru regiunea Sahel, mă scuzați. Și indiferent că vorbim despre Mali, de Ciad sau de Niger, uh, problemele nu sunt doar uh, nenumărate, ci și foarte diverse. Vorbim despre fragilitatea structurală din cauza unei proaste guvernanțe, a dus la creșterea activităților uh, infracționale. Trebuie să avem o abordare prin care zona Sahelului să fie ă, să constituie practic o zonă tampon, pentru că este o zonă care are într-adevăr un poten- potențialul să joace un rol la nivel internațional în domeniul dezvoltării. Tocmai din aceste motive trebuie să fim ambițioși, concreți, moderni și să acoperim un larg evantai de probleme și să spunem adevărul. Haideți să avem această ambiție politică pentru Sahel care să permită schimbarea cursului uh, lucrurilor pentru populație. Eu sunt convins că uh, vom veni cu un aviz echilibrat pentru Comisia AFET, cu propuneri care să răspundă la toate provocările și aștept de la dumneavoastră observațiile uh, pe care le aveți, pe care o să le iau în calcul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Gherens. Mulțumesc, aș dori să-l felicit pe raportor pentru prezentarea extraordinară. A pus punctul pe I atunci când a vorbit despre uh, legătura între securitate, drepturile omului și dezvoltare. Există o legătură clară între uh, sărăcie și securitate. Toată lumea știe acest lucru. În al doilea rând, uh, la originea acestui cer vicios nu avem o criză de stat, ci vreo 15 crize de stat în această regiune, pentru că toate, aproape fără excepție, nu își pot uh, asuma funcțiile legale. Deci, în primul rând, trebuie să asigurăm securitatea, care și ea este rezultatul unor condiții care trebuie să fie îndeplinite în prealabil. În al treilea rând, asistăm la o criză la nivelul cooperării regionale. Și aici aș vrea să mă refer la responsabilitatea UE și a celor 28 de actori. Comisia, pe ordinea sa de zi pentru viitor, pentru aspectele de dezvoltare pe viitor, a insistat asupra concentrării uh, sale pe trei domenii. Și cred că dacă există un domeniu care are legătură și impact direct asupra responsabilității UE este cooperarea regională care este esențială pentru depășirea problemei. Pentru că amenințările la adresa securității nu țin de o singură țară, ci de întreaga regiune. Dincolo de aceste constatări destul de triste, aș vrea totuși să menționez și atourile. acțiunile pe care urmează să le facem, în special în domeniul securității și al uh, păstrării drepturilor omului, se înscriu în uh, ideea respectării drepturilor internațional. Doar Franța a reacționat într-un mod onorabil la provocările care au apărut în urmă cu un an, în urma situației din Mali. Deci cred că trebuie să uh, felicităm uh, Franța, pe care până la urmă am susținut-o cu toții, pentru că drepturile omului trebuie să fie uh, respectate, în special în Mali. Pentru că nu am cuvinte să descriu această situație. Apoi, diferențierea care apare pe viitoarea agenda de dezvoltare a UE ar trebui să facă să iasă la lumină mai mult prioritățile noastre în ceea ce privește relația cu țările din regiune. Și aici avem două probleme. Vorbim uh, despre o natalitate extraordinară în zonă, pentru că niciodată n-am văzut o rată a natalității atât de mare. Dacă ai o rată de creștere de 3%, uh, este inutil, având în vedere că rata natalității o depășește cu mult. Dar această regiune se bucură de o bogăție extraordinară și cred că aici este uh, cred că aici sarcina pe care o avem merită o atenție deosebită. Știu că SAE sunt la curent cu asta și uh, s-au întrebat ce putem face mai mult. Eu cred că ar trebui să ne repoziționăm în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare pentru viitor și să ne ridicăm la înălțimea mizelor care se pun în această regiune, pentru că până la urmă um, este în interesul nostru să facem acest lucru în cel mai nobil sens al cuvântului. Mulțumesc, doamna Levin. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și felicitări raportorului pentru o prezentare extraordinară. Cred că deja s-au uh, discutat multe probleme și domnul Gerens a subliniat legătura între uh, sărăcie și securitate. Și cred că acest lucru este esențial aici. Un alt aspect care ar trebui tratat este relația între UE și această regiune. Și mă gândesc aici la două elemente specifice, acolo unde avem un impact direct asupra siguranței alimentare și a sănătății în regiune. În primul rând, în Mauritania, în acordul de pescuit uh, cu Mauritania și cred că ar trebui să avem o atitudine pozitivă față de dezvoltarea acestui acord de pescuit din acest punct de vedere, pentru că pentru prima oară UE a negociat un acord de pescuit cu Mauritania care respectă nevoile uh, pescarilor locali și dreptul lor uh, să pescuiască caracatiță. Acest lucru a fost contestat în Parlament și o să avem un vot uh, mâine la Comisia pentru Pescuit și foarte multă lume e supărată pentru că acest nou protocol nu include uh, Uh, ocaziile de pescuit pentru caracatiță, dar dacă vrem să susținem o dezvoltare durabilă în această parte a lumii, trebuie să respectăm dorințele acestor țări sărace și în curs de dezvoltare. Eu am fost în Mauritania, știu că vor acest acord și am văzut de asemenea realitatea că și Al-Shabaab își fac prezența simțită în regiune. Și dacă vrem o relație stabilă cu aceste țări, nu putem uh, avea în continuare o abordare neocolonialistă și, să spunem, vrem acces la peștii voștri. Cred că acesta este o evoluție pozitivă. Corectați-mă dacă greșesc, dar cred că acest raport include și Sahara Occidentală în sfera sa de aplicare. Nu? Bun, atunci e păcat. Asta au fost informațiile pe care le-am primit din partea colegilor de la Comisia DROA. Dar aș putea să menționez, dacă toți suntem aici, că se monitorizează în continuare referendumul în ceea ce privește independența uh, Uh, în Sahara Occidentală, dar este singura misiune ONU care nu are un mandat pentru drepturile omului și cred că este o problemă uriașă pentru stabilitatea regiunii. Faptul că Sahara Occidentală rămâne în continuare o problemă, o rană deschisă și o problemă nerezolvată după atâta timp. Pentru că cred că afectează în mod deosebit stabilitatea și securitatea regiunii. La fel, acordul de pescuit cu Marocul are o clauză privind drepturile omului, dar Marocul până acum nu a acceptat uh, această clauză în ceea ce privește Sahara Occidentală. Cam asta am vrut să spun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că ați subliniat încă o dată importanța coerenței în diversele noastre politici externe. E un element extrem de important. Îi dau acum cuvântul SAE domnului Jerom Spinoza. Da, domnul președinte. Uh, trebuie să spun că în ceea ce privește situația drepturilor omului, cele două elemente importante ale dialogului politic cu țările din regiune. Ați văzut probabil concluziile Consiliului de ieri. Reamintim importanța pe care o acordăm protecției populației civile și respectării drepturilor omului. De asemenea, am insistat în aceste concluzii asupra importanței uh, luptei împotriva impunității și uh, construirea statului de drept în țările din regiune. Ați avut uh, deja un schimb de păreri uh, în luna mai. Exact pe marginea acestui subiect. Iar în ceea ce privește Maliul, respectarea drepturilor omului merită o abordare deosebită în dialogul nostru cu această țară. Nu doar pentru drepturile omului în sine, dar și în ceea ce privește riscurile pe care nerespectarea drepturilor omului le-ar putea pune față de țările vecine. Deci o posibilitate de contagiune și de uh, probleme în țările vecine. Acesta ar fi un alt argument în favoarea consolidării respectării drepturilor omului, atât prin dialog politic, cât și prin instrumentele de cooperare externă. Știți că există multe măsuri în curs de derulare și care au fost deja prevăzute. Probabil Comisia o să vă spună mai multe care merg de la uh, susținere până la observarea situației drepturilor omului. Vorbim aici de instrumentul european în ceea ce privește drepturile omului și instrumentul de stabilitate pentru promovarea păcii. De asemenea, această abordare globală față de Sahel, care a fost deja menționată de raportor, este complementată de strategia de securitate și dezvoltare în Sahel și dau cuvântul colegului meu, Jerome, care va spune câteva cuvinte în plus uh, despre această strategie. Mulțumesc. Euh, merci, Carl. Donc, Jérôme Spinoza, euh, je travaille auprès de, euh, du coordinateur pour la stratégie. Mulțumesc uh, pentru această prezentare. Esențialul a fost deja spus. O să adaug câteva puncte. Am lucrat deja pe urgențe umanitare prin intermediul DG ECO și suntem în contact cu refugiații crizei din Mali și persoanele afectate de uh, problemele climatice și deficitele alimentare de peste 2 ani. Eforturi sunt făcute, deci, și ne axăm în special pe drepturile fundamentale ale persoanelor din aceste regiuni, dreptul la supraviețuire, în primul rând. De asemenea, drepturile omului stau în centrul eforturilor noastre de acțiune în ceea ce privește securitatea. Domnul raportor de altfel a menționat uh, misiunea UTM. Drepturile omului în cazul conflictelor armate reprezintă un aspect foarte important. Uh, am lucrat cu mm, cei din Mali care au înțeles cât e de important să promovăm acest modul pentru că uh, Uh, îi afectează direct, este o prioritate a uh, statul de drept, uh, care este foarte important, sigur mai puțin de important decât drepturile fundamentale ale omului, dar totuși e important. Apoi, chestiunea statului de drept este în centrul UCAPSEL, care urmărește consolidarea capacității statelor membre, statelor din zona respectivă pentru a acționa, colectare de informații și de norme, astfel încât procesul să fie echitabil și just și ca eficiența acestei, acestor eforturi să fie concretă. Și în încheiere, observație referitoare la uh, noțiunea de abordare pe termen lung. Strategia pentru Sahel se bazează pe patru piloni și urmărește probablement les, au minimum dans les 10 ans, voire dans la, dans la vingtaine d'années următorii 10 până la 20 de ani uh, suntem foarte conștienți de explozia demografică, de mizele, uh, în acest caz de situația din Mauritania. Maghrebul este uh, domeniul nostru de acțiune imediat. Cred că avem aceeași origine geografică cu domnul raportor Dificultatea pe care o încercăm este înscrierea într-un cadru regional adecvat. În prezent, nicio structură nu permite răspunsul la aceste acțiuni. CDAO este puțin prea îndepărtată de subiect, nu acoperă Sahara Magrebiană, Magrebul nu oferă structuri adecvate și o uh, mare provocare este să găsim un mecanism local pentru a lucra pe termen lung. Națiunile Unite cred că se confruntă cu aceeași problemă. Apoi rămâne și chestiunea Libiei, care uh, trebuie abordată de, perspectiva unei abordări pe termen scurt, dar totuși trebuie să vedem cum putem gestiona acest nou focar de instabilitate și asta Uh, este un lucru care trebuie să ne preocupe până când lucrurile nu se înrăutățesc. Mulțumesc! Îi dau cuvântul din nou domnului Roata pentru a trage concluziile. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor. Nu o să răspund la toată lumea că mi-e imposibil, dar vă pot spune că săptămâna viitoare uh, vom primi dosarul complet țin uh, cont sigur de observațiile făcute. Pe 26 iunie e data limită pentru amendamente. Sper să primesc informații din partea tuturor grupurilor pentru a avea detalii. Subiectul este unul foarte important și aș vrea, așa cum a spus domnul Cașman azi dimineața, să vorbim despre, să vorbim într-un singur glas uh, în numele Europei și asta ne dă credibilitate în această zonă problematică. În ceea ce privește Sahara Occidentală, dacă îmi dați voie, doamna președintă, câteva minute, că e un dosar foarte important. Avem un aviz pentru zona aceasta subsahariană și sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie, și Comisia a spus acest lucru, trebuie să putem uh, include toate aceste teritorii într-o structură. Ați menționat Marocul, eu menționez Algeria, Tunisia. Este uh, un ansamblu de țări. lucrăm în paralel în aceste țări și paralelele, prin definiție, nu se intersectează niciodată. Uh, deci poate că suntem mulțumiți de ce facem într-o țară sau alta, dar trebuie să avem abordare teritorială. De peste 25 de ani lucrez pe acest dosar, doamnă președinte, deci îl cunosc foarte bine. Și Vreau să le spun colegilor care stau la dispoziție. Uh, e o mândrie să mă ocup de un astfel de dosar, așa cum am mai spus, și uh, cred că vom avea un raport uh, pentru a semnala în numele tuturor țărilor europene care este situația cu aceste teritorii. Mulțumim domnului Roata pentru implicarea în acest dosar așa de important. Uh, vocea dumneavoastră a fost auzită și, într-adevăr, o bună colaborare cu diferitele grupuri. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 25 iunie uh, la ora 6 și pe 17 septembrie va avea loc și votul. Acum trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, modificarea directivei privind calitatea benzinei și a motorinei și directiva privind promovarea utilizării energiei regenerabile. Este o, un act foarte important pentru țările în curs de dezvoltare, propunerea de modificare privind biocombustibilul va avea un impact direct în ceea ce privește accesul la uh, terenuri. Cred că e mai corect să le numim agrocarburanți, fiindcă se utilizează terenuri agricole pentru a obține acești uh, combustibili, acești carburanți. Acum o lună, raportorul special al Națiunilor Unite pentru dreptul la alimentație, domnul Descuter, și-a exprimat în nota sa din 23 aprilie privind impactul politicii europene privind biocarburanții asupra dreptului la alimentație și a exprimat deci preocuparea în ceea ce privește politica Uniunii Europene pentru biocarburanți. Ni s-a cerut să reducem obiectivele europene în domeniu și chiar să le abandonăm, efectiv. Domnul Cașmarec este raportorul nostru de aviz alături de Comisia de Mediu, care este responsabilă pe fond. Domnul Cașmarec are cuvântul. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, no, ja mogę tylko potwierdzić, że ten temat... Mulțumesc foarte mult opiniodawca odczułem olbrzymie zainteresowanie ze Mulțumesc. La redactarea acestui raport mi-am dat seama că există un mare interes. Sectorul, organizațiile din domeniu sunt foarte interesate de acest raport și acest lucru confirmă importanța subiectului. Am același punct de vedere cu comisia noastră, fiindcă până la urmă asta este ideea și cred că aici trebuie să reflectăm obiectivul inițial al directivei. Și Există o serie de lucruri la care trebuie să ne gândim la modificarea acestei obiective. Obiectivul inițial nu era să creștem cota uh, de biocarburanți în uh, mixul energetic. Obiectivul inițial era să limităm emisiile de gaze cu efect de seră. Biocarburanții nu sunt, prin urmare, un obiectiv în sine, ci mai degrabă un instrument care ne permite să ne atingem obiectivul urmărit, adică reducerea acestor emisii. E foarte important, fiindcă din acest context trebuie priviți biocarburanții, care dacă sunt folosiți, limitează emisiile de gaze cu efect de seră, dar mult mai puțin decât ne așteptam la început. Prin urmare, având în vedere obiectivul global, rolul pe care aceștia îl pot juca, acești biocombustibili, este mult mai mic. Trebuie să avem în vedere că se produce și defrișare pe scară largă pentru a obține uh, biocombustibil sau se folosesc terenuri ce ar putea fi folosite pentru uh, recolte agricole. modificarea uh, utilizării terenurilor, directă sau indirectă, uh, face să nu înțelegem că uh, să nu luăm în calcul biocombustibilul atunci când uh, calculăm nivelul de emisii de gaze cu efect de seră. Trebuie de asemenea să avem în vedere nivelul de emisii uh, rezultat din activitatea de transport pentru aceste culturi. Deci iată că, uh, dintr-o altă perspectivă, trebuie să privim tot ce ține de biocombustibil, care de altfel se dovedește că nu protejează sau nu respectă mediul așa de mult cum credeam noi la început. Iată că descoperim că acest obiectiv inițial nu se îndeplinește prin uh, promovarea biocombustibililor neapărat și culturile, recoltele, cum ar fi cele de grâu și de porumb, beneficiază de o suprafață mai mică de uh, cultură. Deci iată că avem această dilemă să cultivăm uh, plante pentru biocombustibil sau pentru hrană. Uh, întreaga biomasă este obținută din soluri care ar uh, fi putut utilizate pentru uh, alimente. Există un fel de concurență, deci, între uh, agricultura pentru hrană și cea pentru combustibil lansarea producției de biomasă pentru biocarburanți necesită adesea schimbări care creează probleme pentru producători. Producătorii mici, mai ales, care nu au titluri de proprietate pe terenurile pe care le utilizează ca pășuni sau ca terenul pentru recolte și culturi agricole. companiile din statele terțe încheie acorduri, dar adesea acești utilizatori inițiali a terenurilor nu mai pot să exploateze terenurile în urma acestor acorduri. Deci, iată niște consecințe care au impact asupra dezvoltării, asupra evoluției și impactul este unul negativ. Eu cred că trebuie să schimbăm modul de abordare pentru a ne asigura că se garantează siguranța alimentară, adică biocarburanții, da, dar nu în detrimentul producției agricole pentru hrană. De asemenea, trebuie să asigurăm mijloace de supraviețuire pentru acești mici producători care dintr-o dată nu mai își pot exploata terenurile. Trebuie să promovăm o abordare pentru acești biocombustibili care să ducă la diminuarea gazelor cu efect de seră cu adevărat. Și dacă aceste condiții, trei la număr, sunt îndeplinite, dezvoltarea um, nu va avea de suferit de pe urma creșterii biocombustibililor. Asta spune raportul meu și asta spun și amendamentele de altfel. Mulțumesc! Domnul Taylor acum. Uh, <clears throat> mulțumesc și mulțumesc și domnului Kazmarek. În cadrul acestei discuții, în cadrul Comisiei DEVE referitoare la biocombustibili, trebuie să ne concentrăm asupra faptului că uh, producția de biocombustibili are un efect semnificativ asupra țărilor în curs de dezvoltare în ceea ce privește accesul la alimente. Având în vedere că până în 2050 nivelul populației va atinge 9 miliarde și că numărul uh, oamenilor afectați de malnutriție planează în jurul pragului de 873 de milioane, cred că terenul ar trebui să fie folosit pentru uh, producția de alimente și nu ca oamenii din țările dezvoltate să poată să-și conducă automobilele pe bază de biocombustibil. Am înaintat amendament la raportul domnului Kazmarek. Am căutat sfaturi și informații din surse diverse și Olivier de Schutter a fost o sursă importantă de informație, raportorul special la ONU în, referitor la subiectul dreptului la hrană. Dânsul ridică o serie de probleme relevante pentru subiectul biocombustibililor, și anume efectul acestora asupra acaparării terenurilor, asupra siguranței alimentare, asupra eradicării sărăciei, modificările indirecte de folosire a terenurilor și schimbările climatice. Voi aborda în parte fiecare din aceste subiecte și voi exprima, voi explica succint în ce fel țintesc aceste puncte amendamentele mele. Acapararea terenurilor. Producerea de biocombustibili are nevoie de suprafețe ample, creând astfel uh, stimulente pentru dobândirea de pământuri, îndeosebi în zona subsahariană din Africa, unde drepturile de proprietate asupra pământului sunt insuficient protejate. Amendamentul meu arată că biocombustibilii au primit sprijin din partea opiniei publice, beneficiind de aproape 10 miliarde de euro anual, prin urmare, se estimează că până în 2020 biocombustibilii vor fi recoltați uh, de pe culturi care ar fi putut fi folosite, de pe terenul care ar fi putut fi folosite pentru a satisface nevoile de alimente. Aceste terenuri sunt folosite pentru a scădea emisiile de gaze cu efect de seră pentru a respecta astfel obiectivele stabilite în acest sens de UE. Dar pentru a pune capăt practicii acapărării terenurilor și iluc, trebuie să facem o deosebire între culturile de hrană de plante pentru alimente și culturile de plante oleaginoase pentru biocombustibil. Um, o altă îngrijorare o reprezintă stabilirea unor ținte obligatorii. Prin subvenționarea biocombustibililor, politica UE încurajează speculațiile legate de terenuri alabil, îndeosebi uh, în ceea ce privește acele zone fertile aflate în apropierea porturilor, drumurilor și așa mai departe. Pământul este transformat astfel într-un bun profitabil pentru investitori, devenind um, astfel un risc care contribuie la creșterea chiriilor pentru micii agricultori, sporind incertitudinea alimentară pentru majoritatea populației în consecință. La ora actuală ne confruntăm cu volatilitate pe piața alimentelor și încercăm să răspundem acestor provocări. Amendamentul meu cu numărul 1 abordează riscul legat de biocombustibil. Țintele obligatoriu de 10% um, de din combustibil care să provină din surse regenerabile ar trebui eliminate. În amendamentul cu numărul 9 urmăresc să limitez impactul negativ provocat de speculațiile legate de pământ. Dacă nu limităm procentajul general ocupat de culturile pentru biocombustibili, riscăm să provocăm un adevărat dezastru. Obiectivele cu caracter obligatoriu stabilite ar trebui diminuate progresiv până în 2020, când această cotă obligatorie ar trebui să fie zero. O a treia îngrijorare, eradicarea sărăciei. Domnul Descuter vorbea de politicile UE pentru biocombustibili care încurajează modelele la scară mare. Producerea de biocombustibil are nevoie de practici agricole intensive. Prin urmare, avantajele pentru populațiile locale sunt limitate. În schimb, aceste practici sunt uh, avantajoase pentru elitele internaționale și elitele locale. Se contrazice astfel uh, ideea că cultura de biocombustibil ar fi în avantajul comunităților locale și că ar sprijini activitatea economică locală. Nu am un amendament specific aici, însă ne apropiem acum de miezul problemei. Organizațiile internaționale uh, au constatat că creșterea economică în sine nu e suficientă pentru a îmbunătăți situația oamenilor aflați în stare de sărăcie. Se încearcă, în schimb, promovarea agriculturii prin uh, încurajarea unor practici agricole la scară mică, pentru a aduce avantaje astfel și grupurilor aflate în sărăcie investițiile în agricultură s-au dovedit a fi de trei ori mai eficiente decât alte tipuri de investiții pentru a uh, pune capăt sărăciei. Iată de ce putem spune că producția de agrocombustibili subminează obiectivul eradicării sărăciei. În ceea ce privește factorii ILUC, aceștia sunt menționați în amendamentul uh, meu cu numărul 12 emisiile provocate de ILUC trebuie luate în considerare când se face calculul emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru ca astfel biocombustibilii să nu fie considerați ca având un impact scăzut și pentru ca astfel să se ofere un stimulent pentru cultivarea unor biocombustibili care să fie mai avantajoși. În ceea ce privește schimbările climatice, domnul Scuter vorbea de premizele cum că biocombustibilii ar uh, contribui la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, e greșită. Uh, Um, biocombustibil din ulei de palmier, de soia și de rapiță provoacă mai multe emisii de gaze cu efect de seră decât combustibilii fosili. Mi se pare o situație cu adevărat aberantă. Încercând să îmbunătățim situația, nu facem decât să o înrăutățim. Iată care sunt principalele îngrijorări aflate în centrul amendamentelor mele și aștept cu mare interes să intru în detalii în cadrul următoarelor întâlniri. Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Toia. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru bunele relații dintre membri. Aș dori să subliniez în ce măsură această problemă și revizuirea celor două directive Um, joacă un rol important. Avem o responsabilitate considerabilă în cadrul Comisiei DEVE. Dacă această revizuire ar fi făcută de Comisia ITRA, nu ar avea același efect. Trebuie să atragem atenția celorlaltor comisii parlamentare în ceea ce privește coerența cu politicile noastre. Trebuie să ținem cont de obiectivele politice energetice, uh, și politicii de dezvoltare a Uniunii, nu există la ora actuală o conștientizare a acestor factori. Există um, diferite directive, fiecare cu propria abordare și lucrurile se complică. Cred că trebuie să punem totuși sub o singură umbrelă și am asistat la acest lucru ieri în circumscripția mea. Am luat parte la două evenimente legate de energiile regenerabile. La primul eveniment au luat parte oameni de știință, S-au vorbit de strategiile europene pentru energiile regenerabile, însă nu se conștientizau efectele acestor energii, îndeosebi în ceea ce privește biocombustibilii. Am la parte apoi la o altă întâlnire a ONG-urilor. Combustibili nei transporti. E quindi credo că noi abbiamo il compito di dare un senso. Sarcina noastră, prin urmare, este să facem alegeri omogene și coerente. Sunt de acord cu cele spuse de colegi și consider că trebuie să avem curajul, noi, ca legiuitori europeni, și uh, asta este un lucru pe care l-am susținut mult timp, foaie de parcurs pentru energii regenerabile. Să ne gândim la ce am votat ieri în Parlamentul European, de exemplu, pe 2030, spunând că știm că s-a comis o eroare pe acest obiectiv 10% din uh, transporturi să fie bazați pe biocarburanți. Deci dacă e așa, trebuie să recunoaștem și să spunem, da, regenerabilele sunt importante, dar acest obiectiv obligatoriu, pe care le-am susținut și eu, a creat o piață care are așteptări și vrea să fie așteptate. Fiindcă ei spun, dar eu am respectat cele spuse de legiuitor și acum eu vreau să fiu protejat în uh, investițiile mele și noi să spunem, da, dar acum e greșit să stabilim așa un obiectiv. Trebuie să ne uh, Uh, axăm pe combustibil tradițional sau să reducem uh, pe alte căi poluarea din transport, nu doar prin uh, folosirea biocarburantului fosil. Am făcut o greșeală, n-am făcut studiile de impact necesare, e adevărat, în ceea ce privește uh, nivelul de emisii. Și domnul raportor are dreptate. Efectele la nivelul emisiilor nu numai că nu sunt cele așteptate, ci chiar riscă să înrăutățească lucrurile. Efectul asupra terenurilor folosite pentru Uh, hrană. S-a făcut și un studiu care a arătat că situația este foarte gravă și milioane de oameni ar avea probleme de alimentație dacă acele terenuri agricole nu ar fi folosite pentru producția de hrană. Efectul ar fi grav și la nivelul prețurilor pentru materiile prime agricole. Sigur că există studii care arată contrariul, dar poate că efectele estimate, chiar dacă nu vor fi așa de mari, E clar că din 2007 porumbul pe piața americană, fiindcă de acolo se stabilesc prețurile, a um, crescut și există cauze care țin de alegerea acestor biocombustibili. Cunoaștem aceste consecințe și obligația noastră deci să le corectăm cum Aici sunt soluții diferite. Cine, uh, sunt voci care spun să reducem acel 10%, sunt voci care spun altceva. Eu cred că trebuie să stabilim un plafon mult mai limitat sau cel al Comisiei sau unul și mai rigid în ceea ce privește calculul. Comisia spune 5%, putem să ne gândim la asta. Trebuie să avem o foaie de parcurs pentru a elimina Uh, definitiv utilizarea acestui gen de combustibili și să le înlocuim cu altele, cum ar fi produse mai avansate. Da, trebuie să avem grijă să nu facem greșelile pe care le-am făcut cu această directivă. Dacă înlocuim uh, biocombustibilii cu alte produse, trebuie să calculăm bine impactul, că deja uh, se spune că putem masca drept deșeuri ce nu este deșeuri sau să folosim uh, uh utilizarea sau să deturnăm utilizarea produselor agricole în diferite alte scopuri în mod mascat. Deci trebuie să fim foarte atenți, să colaborăm cu ONG-urile și cu cei care știu ce se întâmplă la fața locului, care sunt efectele politicilor la nivel teritorial. Deci, trebuie să recunoaștem, să explicăm lucrurile acest gen de energii regenerabile, iată, s-a dovedit că este o alegere greșită la un nivel așa de ridicat, că nu avem cum să facem uh, să uh, concureze între ele producția alimentară și cea de combustibil. Și ultima observație, cred că trebuie să spunem câteva uh, detalii referitoare la e-look factorul ILUC referitor la utilizarea directă a terenului trebuie să fie calculat. Uh, comisia spune că cere utilizatorilor să monitorizeze efectul. Eu zic că e prea puțin. Am văzut efectele, nu trebuie să uh, monitorizăm acest coeficient, trebuie să-l calculăm exact pentru a vedea care sunt adevăratele efecte. Sunt sigură că mm, comisia noastră se va descurca foarte bine și va avea curajul să corecteze politicile europene dacă este nevoie. Doar un prost nu își repară greșelile atunci când le constată. Dar nu va fi ușor pentru că uh, n-am auzit din partea uh, producătorilor niște motive convingătoare să nu facem acest lucru. Se spune și e drept că nu toate uh, efectele negative vin din biocarburanți. Și așa și este. Există și alți factori. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să le abordăm pe cele pe care le cunoaștem. În al doilea rând, se spune să protejăm investițiilor, investițiile. Eu cred că o politică cu implementare graduală asigură acest lucru, fiindcă totuși investițiile sunt doar la început. În țara mea, de exemplu, doar doi ani a fost, acum doi ani a fost ratificată această directivă, deci vorbim de o fază de început. Și tehnologiile pentru înlocuirea combustibililor tradițional cu alții mai avansați, uh, încep să fie doar disponibile acum. Prin urmare, e vorba de a ne schimba orientarea către aceste alegeri. E nevoie de o evaluare complexă. Sigur, și noi, prin amendamentele noastre, contribuim la acest raport, dar cred că lucrurile trebuie să fie abordate în ansamblu. Mulțumesc, domnul Görenț. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș vrea să-i mulțumesc raportorului care a exprimat foarte bine datele problemei. Eu cred că comisia noastră ar trebui să își pună mai multe întrebări legate de pârghiile pe care le avem în, această, în acest domeniu. Trebuie să facem alegere între farfurie și rezervor. Uh, și ar trebui să dăm uh, uh, prioritatea farfuriei, deci luptei contra foametei. Dar uh, mă întreb dacă am putea adapta um, directiva în sensul dorit de antevorbitorii mei, dacă problema s-ar rezolva, asta e întrebarea. Ar putea contribui la o soluție din punctul meu de vedere, dar uh, nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Dacă Europa reușește să interzică importurile de orice uh, concurează cu producția alimentară, mă întreb dacă problema ar fi rezolvată. Eu nu cred. Pentru că în acest caz am uh, lăsat spațiu de mișcare pentru alții, că nu suntem singurii prezenți în țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește achiziționarea de resurse naturale. Pentru a găsi soluții, cred că trebuie să revenim la esențial și esențialul este uh, ca partenerii noștri să-și asume dezvoltarea. Țările din Sud sunt stăpâne pe propriul lor teren și pe propriu, propriile lor resurse? Răspunsul e clar nu. Deci e o problemă de la bun început de guvernanță. Pentru că vorbim de un spațiu în care alții ar putea să vină și să desfacă produsele. Uh, Uh, China, spre exemplu, încearcă să intre pe această piață a resurselor și a dezvoltat o strategie care uh, dorește să acumuleze cât mai, resurse, cât mai multe resurse cu putință și noi acum suntem în război uh, cu ei din acest punct de vedere. Uh, deci cred că trebuie să avem strategii mult mai bune care să ajute țările din Sud să își păstreze resursele, inclusiv uh, resursele naturale. Eu sunt uh, pentru măsurile preconizate, dar haideți să nu fim naivi și să nu ne limităm la un exercițiu de autoînvinovățire. Cred că trebuie să mergem mai departe și trebuie să convingem țările din Sud să adopte strategii care să le permită să dea roade în propriile lor țări. Tot ce s-a spus în ceea ce privește afectarea și dezafectarea solului, acapararea de terenuri, trebuie să intre în acest dialog și este o muncă de integrare foarte importantă pentru SAE. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc! Dau cuvântul Comisiei Domnul Owen. Thank you, Madam Chair, and thank you to the rapporteur and the other speakers. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului și celorlaltor vorbitori pentru prezentarea făcută și pentru punctele abordate în acest dosar complex din punct de vedere tehnic și din punct de vedere politic. Sunt șapte comisii parlamentare care analizează acest subiect și Consiliul a discutat intens în, urmă, în ultimele șase luni despre acest subiect pentru a încerca să-l înțeleagă mai bine. Trebuie să ținem cont de faptul că unul din aspectele esențiale ale propunerii Comisiei este acela de a diminua efectele ILUC. În acest sens, s-a introdus un plafon de 5% în directiva pentru energiile regenerabile. Stocurile convenționale, uleiul de palmier sau de rapiță, sunt plafonate la 5%. E o abordare clară prin care putem uh, diminua efectele ILUC, respectând în același timp investițiile făcute de numeroși operatori economici. Cred că am ajuns la un echilibru important un um, echilibru în un echilibru consecvent și coerent cu obiectivele afirmate, obiectivele menționate în această dimineață, ținta de 10% de pildă. În propunere am introdus factorii look, care, factori care țin cont așadar de emisiile provocate în urma modificării utilizării terenurilor. Acești factori nu sunt luați astăzi în considerare pentru a hotărâ dacă un biocombustibil are emisii considerabile sau nu, dar dorim să luăm în calcul acești factori pe calea pentru obiectivul uh, fix stabilit pentru 2020. Un alt aspect important abordat de propunerea Comisiei este acela al gestionării biocombustibililor avansați. Am uh, încercat să găsim o listă o listă de furaje uh, adecvată pentru nevoile viitorului, pentru a schimba producția și a o direcționa înspre nevoile viitoare. Comisia se află la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări de natură tehnică și săptămânile de dinaintea votului. Știu că Comisia Envi va vota în curând, știu că Parlamentul va vota în plenară la începutul lunii septembrie. Este foarte important să progresăm cât se poate de repede. Există multe necunoscute, încă nerezolvate referitor la calitatea biocombustibililor, necunoscute care încă îi împiedică pe investitori să uh, facă investițiile necesare pentru viitor. Iată, am dorit să colaborăm cu um, dumneavoastră pentru ca acest dosar să fie finalizat în timpul mandatului actual al Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Casmarec pentru a conchide. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że, że panuje między nami duża zgoda. Się zgadzam z tymi... Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest consens al nostru. Sunt de acord cu observațiile făcute în ceea ce privește ce a spus doamna Lataia nu sunt împotriva protejării investițiilor. Din potrivă, sunt pentru protejarea acestora, dar fiecare misiune trebuie să se concentreze asupra propriului domeniu de competență. Noi ne ocupăm de dezvoltare, ei trebuie să vă ocupați de investiții și INTA, spre exemplu, nu se ocupă de probleme de dezvoltare în țările terțe, ci de avantajele economice ale UE, deci fiecare cu competențele lor, lui. În ceea ce privește cercetările privind biocarburanții, trebuie să promovăm această inițiativă, dar trebuie să știm că în Niciun uh, rezultat uh, științific, niciun studiu științific nu ne poate garanta rezultatele științifice obținute pe viitor. Deci putem conduce cercetările, dar nu putem ști dinainte dacă aceste cercetări vor avea un rezultat bun sau nu, dacă noile generații de biocarburanți vor fi eficiente din punct de vedere economic sau nu. Și încă un element care ține de sol am organizat o delegație a Comisiei DEVE în Zimbabwe. Am fost și eu acolo împreună cu domnul Neuser, care ne va prezenta raportul unei sale în iulie. Și acolo am vorbit în principal de problema funciară. După cum știți, a avut loc o reformă în această țară și am redistribuit, s-a redistribuit uh, uh, solul și problema este uh, că multe parcele sunt acoperite de culturi care nu sunt nici alimentare și nici sursă de biocarburanți. Uh, populația nu are titlul de proprietate pe aceste terenuri și din acest uh, cauză nu poate cere creditele necesare pentru a dezvolta o activitate. Deci trebuie să ținem cont aici și de problema titlului de proprietate. Fără acesta nu putem asigura o producție alimentară și nicio producție industrială, de altfel. Rolul pe care îl avem este tocmai acesta Trebuie să ne asigurăm că această politică funciară este adecvată. Problemele juridice, din acest punct de vedere, au o importanță extrem de importantă, au o importanță extrem de mare, mă scuzați. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă reamintesc că depunerea amendamentelor, termenul limită este 31 mai la prânz și uh, votul are loc pe 24 iunie. Vă atrag atenția că acum vom uh, suspenda ședința. Vom relua la ora 15.30. Este important să fiți la timp aici, pentru că domnul comisar Pibalgs nu ne acordă decât 30 de minute. Trebuie, deci, de, să utilizăm și să exploatăm la maxim uh, fiecare minut, așa încât uh, o să încep ședința la ora 15.29 de minute și 59 de secunde.